On va commencer parce qu'on est déjà... Începem, stimați colegi, pentru că suntem în întârziere, trecem la dezbaterea relațiilor UE-Cuba cu accentul pe situația drepturilor omului. Domnule Salafranca, doamnă Andrichiene, haideți să încercăm să cooperăm aici. După cum știți, această dezbatere vine într-un moment de importanță crucială Euh, euh, euh, c'est un moment important en raison des nombreux développements dont nous avons un moment important în lumina evenimentelor recente survenite în relația UE-Cuba în acest an. Parlamentul nostru acordă o importanță deosebită situației drepturilor omului din Cuba și, de asemenea, evoluției relațiilor dintre Uniunea Europeană și Cuba, după cum se vede din faptul că aceste întâlniri sunt organizate împreună cu delegația adunării parlamentare latinoamericane și îi urez bun venit președintele acestei organizații, domnul Atondo. Uniunea și, Europeană și Cuba au avut o întâlnire pe 6 iunie în contextul dialogului privind drepturile omului. La Havana, pentru prima dată, a avut loc o întâlnire de acest gen în Cuba. Acordul bilateral de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și Cuba a fost semnat pe 11 martie. Documentul este public și în mapele noastre electronice aveți o copie. Parlamentul va începe examinarea documentelor în lunile care vin. Acest acord restabilește cadrul privind relațiile și dialogul între Uniunea Europeană și Cuba, inclusiv dialogul în materie de drepturi ale omului. De asemenea, în acest an am văzut acest dezgheț între, în relațiile Cuba-Statele Unite și o vizită în Cuba a președintelui Obama. Laureații premiului Zaharov din Cuba însă ne spun că reprimarea activiștilor politici în mâinile guvernului cubanez continuă sau devine chiar mai grabă. Avem printre noi pe domnul Guillermo Farinias, laureat al premiului Zaharov în 2010. Domnul Farinias este un activist și apărător al drepturilor omului din Cuba, care joacă un rol activ în rețeaua noastră a premiului Saharov. Ne bucurăm să-l vedem sănătos alături de noi după greva foamei pe care a făcut-o la începutul acestui an. De asemenea, avem alături de noi pe domnul Alejandro González Raga, care va interveni în această dezbatere, alături de domnul Farinias. Domnul Raga este directorul executiv și purtător de cuvânt al Observatorului Cubanez al Drepturilor Omului, bazat în Madrid. Înainte de a le da cuvântul invitațiilor, am să citesc un mesaj din partea doamnei Berta Soler, care este partea organizației Damas de Blanco și a primit premiul Zaharov în 2005. Parlamentul a invitat-o pe doamna Soler să participe la dezbaterea de astăzi, însă din nefericire dânsa nu a putut să facă această deplasare. Și vă citesc mesajul Bertei Soler. Din Cuba trimitem un salut prietenilor noștri din Europeană, care ne dau posibilitatea să ne exprimăm. De 74 de săptămâni 74 de duminici sediul nostru este înconjurat de forțele de ordine. Nu, se, nu ni se permite să ieșim, nu ni se permite să mergem la sărbătoarea religioasă a Sfântei Rita. Suntem înconjurați de forțe de ordine și nu ni se permite să facem nimic. Evident, regretăm conținutul acestui acord care în ochii noștri pare să fie o concesie făcută regimului. Întrebarea următoare, cine are de câștigat? În primul rând, să ne uităm la argumentele pe care dumneavoastră europenii le folosiți pentru a justifica acest acord. Odată, ineficacitatea poziției comune. Doamna Berta Soler spune că poziția comună s-a dovedit ineficientă pentru că membrii Uniunii nu au respectat pactul și au mers înainte cu relația diplomatice cu guvernul cubanez fără a cere din partea acestuia respectarea drepturilor omului. Uniunea Europeană nu a respectat nici acest pact. Apoi, amestecul extern. Amestecul extern, afaceri interne, cubanezii trebuie să-și decide propriul viitor și amestecul extern nu este admisibil. Acest argument, sigur, uh, trebuie luat în seamă, dar nu s-a ținut cont de vocea noastră. Trebuie să ținem cont de faptul că înaltă reprezentantă și reprezentanții Europei s-au fotografiat alături de Raul Castro pe când societatea civilă independentă a fost ignorată, ca și cum nu am fi existat, spune domnia sa. Nu era acolo poporul cubanez, nu, era doar guvernul care îi se acorda o legitimitate morală pe care nu o are. Apoi Cuba și țările din regiune și doamna Soler spune acordul cadru aplicat uh, țărilor din regiune a fost aplicat și Cubei, fără a se ține cont de faptul că dictatura cubaneză reprezintă singurul stat totalitar din regiune și de aceea Cuba n-ar fi trebuit să fie tratată în acest mod. Apărarea drepturilor omului este un principiu absolut, tot așa și supremația legislației în vigoare. La ce ne putem aștepta, se întreabă doamna Soler. Cu titlu informativ transcriu aici câteva articole din Constituția noastră. 3. Toți cetățenii au dreptul de a lupta prin toate mijloacele, inclusiv prin lupta armată, atunci când nu există nicio altă metodă posibilă împotriva oicuri încearcă să răstoarne ordinea socială și publică instituită prin această Constituție. Apoi, socialismul și sistemul revoluționar socialist și-a dovedit capacitatea de a transforma societatea noastră într-o societate nouă. Această schimbare este irrevocabilă. Concluzia noastră, spune doamna Berta Sole, e următoarea. Clar, vă dați girul acestui guvern. Astfel, poporul cubanez, cu interesele proprii, este abandonat. Proiectul european are propriile sale interese, dar urmează o altă cale decât cea pe care o avem noi în vedere pentru poporul cubanez. Noi am văzut cum Comitatea Internațională a sprijinit procesul de pace din Columbia. Raul Castro a facilitat reconcilierea între diferite partide, dar refuză să facă același lucru pentru propriul său popor. Lumea stă și se uită, asistă neputicioasă la acest imobilism politic. Vrem să mulțumim tuturor celor care au făcut eforturi deosebite pentru a sprijini cauza libertății în Cuba. Acesta a fost mesajul domnului Bertei Soler. După aceasta, permiteți-mi să dau cuvântul domnului Atondu dacă vrea să intervină, nu? Atunci am să dau direct cuvântul domnului Guillermo Farinias, câștigătorul premiului Saharov 2010. Îi dăm cuvântul cu rugămintea de a deschide discuția. Aveți cam 6-7 minute. E, eh, gracias. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor eurodeputați, pentru mine este o sarcină, o obligație și o onoare ca laureat al premiului Saharov de a fi aici în fața dumneavoastră. Vreau să vă transmit uh, care sunt propunerile mele și neliniștele mele apropo de acordul bilateral dintre Uniunea Europeană și Cuba. Obiectivul acesta uh, trebuie să fie atins. E un obiectiv pe care îl dorim cu toții și anume democratizarea Cubei ca rezultat al uh, apărării și respectării drepturilor omului. Ca baza conviețuirii al progresului și al libertății. Uniunea Europeană a fost și este un garant al apărării drepturilor omului și așa trebuie să fie mai presus decât orice alt considerant. Pentru că se bucură de un mare prestigiu la nivel universal Uniunea Europeană, adică. Uniunea Europeană este un actor esențial mai ales în acest moment foarte greu din istoria Cubei. Pentru regimul cubanez, uh, care are nevoie de resurse și de legitimare. Mai ales acum, când se finalizează uh, și se, se încheie subvenția venită din Venezuela. Pentru democrații din Cuba, Important uh, este apărarea valorilor pe care le reprezintă Uniunea Europeană. Unii cred că această schimbare din Cuba va veni pe căi economice. Sigur, îi respectăm pe cei care cred uh, acest lucru. Totuși, economia cubaneză este controlată de o elită militară și o elită a unor familii care sunt cei care stăpânesc mecanismul financiar, economic și comercial. Iar pentru ei, așa zisele reforme, mai ales în domeniul economic, sunt uh, foarte puține, pentru că, de fapt, arată care este esența represivă a regimului totalitar. Pentru că ei, de fapt, pun în aplicare o ofensivă împotriva micilor întreprinzători pe care îi numesc eufemistic uh, cei care se bucură de niște bacșișuri. Din acest motiv uh, nu au vrut uh, să primească credite pentru a-i subvenționa pe micii întreprinzători. Când guvernul cubanez pune în aplicare măsuri represive împotriva micilor întreprinzători. Uniunea Europeană ar trebui să garanteze dezvoltarea IMM-urilor și a micilor întreprinzători și să nu susțină guvernul cubanez. Legislația actuală care este respectată în acord, doar guvernul va fi cel care va controla economia cubaneză și vreau să mă refer în mod special la situația lucrătorilor cubanezi. Drepturile lor sindicale, drepturile lor în domeniul muncii sunt încălcate sistematic. Lucrul acesta se întâmplă și în alte țări, în Portugalia, unde medicii cubani primesc doar un mic procentaj de la 3 până la 7% din ce realizează din ei primesc, uh, cum spuneam, doar acest mic procentaj din salariile acordate de guvern, ceea ce reprezintă o exploatare sclavagistă în secolul 21. Cum e posibil ca sindicatele, partidele politice sau alte instituții europene uh, care apără drepturile lucrătorilor să fie indiferente față de această realitate care nici măcar nu este menționată în acord. Uniunea Europeană ar trebui să înțeleagă că, de fapt, codurile etice și politice ale interlocutorilor, adică ale guvernului cubanez, nu sunt de încredere. Și mai mult decât uh, odată, nu și-au îndeplinit uh, promisiunile. De exemplu, în pactul cu Națiunile Unite Uh, și Organizația Internațională a Muncii, printre altele. Și uh, acordul, în primul articol, spune că părțile vor apăra drepturile omului și statul de drept și apoi validează cadrul juridic al regimului cubanesc, ceea ce este un contrasens. Pentru că uh, Cadrul legislativ cubanez este un cadru legislativ stalinist în forma cea mai gravă. Și am constatat că nu s-au făcut consultări pe timpul dezvoltării conținutului acestui acord și înțelegem că această lipsă de transparentă din partea, drept, din partea guvernului cu, cubanez și de lipsă de informații din partea Serviciului Extern de Acțiune Externe afectează credibilitatea tuturor instituțiilor europene, doamnelor și domnilor eurodeputați. Atâta vreme cât s-a negociat acest acord, guvernul cubanez Uh, i-a amenințat uh, pe activiști, uh, i-a amenințat foarte grav în timp ce se negocia acordul Damas de Blanco, au fost urmărite în fiecare duminică, au fost împiedicate să se ducă la biserică. Activiștii pro-democratici am mărșăluit și am fost uh, loviți de forțele de ordine la Havana. În timp ce se negocia acordul, uh, Cubalex a fost asaltat, a fost atacat în, la Havana. În timp ce se negocia acest acord, militante, militanții au fost loviți, au fost atacați pentru că au împărțit alimente și au construit uh, case pentru cei care aveau nevoie pe Via Clara. Tot în acest timp, militanții Uniunii Patriotice din Cuba au fost arestați, au fost Uh, legați de mâini și de picioare și au fost gata să moară intoxicați în Santiago de Cuba. Comportamentul acesta al guvernului cubanez corespunde modului în care se uh, comportă nelegiuiții, vampirii. Sunt persoane care acționează cu multă bună credință și care cred că orice acord cu acțiunile cubaneze uh, duce la compromisuri uh, care nu sunt de înțeles. Uh, argumentul acesta apare în legătură cu acorduri despre care vorbim. Uh, zilele acestea se tot pune, mi-am tot pus o întrebare, o mi-o pun în minte și în conștiință. Ce ar trebui să uh, spun, să vă spun dumneavoastră, eurodeputaților. Dumneavoastră nu mai puteți modifica acum acest acord. Dar vă rog să votați împotriva lui pentru ca să se renegocieze un acord care să fie legitim. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat atenție și sper că aceste considerațiuni ale, considerente ale mele nu vor ajunge în niște urechi surde și să sperăm că și Cuba se va uh, bucura de aceleași uh, drepturi ca Uniunea Europeană. Guillermo Farinias, laureat al premiului Saharov din 2010, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și acum are cuvântul domnul Alexandru González Raga. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc foarte mult doamnelor și domnilor deputați, membri ai Comisiei eh, pentru Drepturile Omului. Vreau să mulțumesc că mi-ați permis să vorbesc în numele Observatorului Cubanez al Drepturilor Omului. Pe scurt, veți avea posibilitatea să eh, ascultați ce părere avem despre acordul dintre Uniunea Europeană și Cuba. Eh, nu e orice fel de acord, nu pentru toți cubanezii, pentru că nu e vorba numai de relațiile dintre Europa și Cuba. Se, ce veți discuta dumneavoastră peste câteva zile este dacă Uniunea Europeană îi recunoaște poporului cubanez dreptul de a decide și să se bucure de aceleași drepturi ca și dumneavoastră sau susține o dictatură care va avea 159 de ani de control totalitar în Cuba. Peste puțin timp, dumneavoastră veți decide dacă Uniunea Europeană își suspendă judecata morală pentru că e vorba de Cuba sau uh, va acționa în Cuba așa cum a făcut-o întotdeauna și va avea exigențele pe care le are în statele membre uh, pentru că e vorba de acțiuni care apar, eu știu, ca în raportul Bitterbach sau în memorandul din anii 70 sau criteriile de la Copenhaga din anii 90. Permiteți-mi să vă reamintesc punctele din acest document. Raportul Bickelbach privind aspectele politice instituționale ale aderării la comunitatea europeană se refera la democrația din țara respectivă care putea să adere, iar memorandumul spune că adeziunea la această comunitate este exclusă pentru țările care uh, nu sunt democratice. Declarațiile acestea au fost decisive mai târziu pentru că țări ca Spania să progreseze către democratizare mergând pe drumul trasat de comunitatea europeană nu, militanța de mil, militantismul democratic uh, a fost uh, promovat și prin criteriile de la Copenhaga din 1993 pentru noile țări candidate venite din estul Europei. Se fixa atunci obligația de a avea instituții stabile care să garanteze, să garanteze statul de drept, democrația și respectul minorităților. Evident, Cuba nu va fi niciodată o țară candidată. Dar asta nu înseamnă că Uniunea trebuie să abdice de la influența activă asupra democratizării acestui stat. Niciodată Uniunea Europeană n-a crezut că pentru a influența, influența pozitiv statele candidate trebuie să renunțe la pașii clari și la compromisuri fără echivoc, la angajamente fără echivoc față de statele candidate. Deci pun această întrebare și insist asupra ei. De ce Uniunea Europeană ar trebui să-și uh, suspende aceste principii morale în cazul cuban? Oare noi, poporul cubanez, nu merităm același lucru? față de toate aceste țări, doamnelor și domnilor. Trebuie să cunoaștem situația adevărată a drepturilor omului în Cuba înainte de a decide viitorul Cubei. Reluarea relațiilor diplomatice cu Statele Unite a fost uh, punctul de ieșire într-un concurs în care s-au făcut multe concesii acestui regim. Dar câștigătorul va fi regimul Problema este că în acest moment va avea și, uh, de fapt, acceptul arbitrului universal al drepturilor omului Uniunea Europeană și, bineînțeles, contând și pe Vatican drepturile omului și libertățile umane, lupta pentru ele se intensifică în Cuba, în același timp se intensifică și frustrarea și disperarea. Încălcarea drepturilor omului esențiale în țara noastră, de dreptul de asociere, dreptul de exprimare, sunt stabilite chiar în Constituția Cubei, care în articolul 15 spune exact. Partidul Comunist din Cuba este un partid marxist-leninist, este cel care organizează națiunea cubană, este forța conducătoare a societății și a statului care organizează și orientează resursele comune în sensul construirii socialismului și în sensul avansării către societatea comunistă. Articolul acesta uh, elimină participarea celor care nu sunt doriști, celor care nu doresc comunismul ca sistem politic într-un alt articol se poate citi să recunoaște libertatea de exprimare și de presă a cetățenilor în conformitate cu scopurile societății socialiste. Deci, în acest context nu există posibilitatea de exprimare liberă pentru că altfel ești în, uh, ajungi la închisoare. Am fi mai uh, liniștiți dacă aceste prevederi constituționale ar fi literă moartă, dar nu este așa din uh, decembrie 2014 uh, au avut loc mai mult de 10.000 de arestări arbitrare pentru încălcarea aceasta a libertăților individuale. Foarte mulți cube, cubanezi au plecat din țară căutând libertatea și perspective mai bune, dar foarte mulți cei care uh, au încercat să plece și au găsit moartea tinerii, adolescenții sunt reprimați, mai ales cei care cer spațiu de participare democratică și sunt uh, loviți în continuare bărbații și femeile, sunt uh, scoși din locul lor de muncă profesioniștii care vor să participe la organizații alternative. Se utilizează mediile de comunicare pentru a încita la violență și la discriminare în toate sensurile. Uh, se confiscă proprietățile. Cel mai recent caz pe care l-a menționat Guillermo este cazul uh, avocatei Larisa, uh, directoarea unei firme care oferă servicii juridice gratuite populației. Și continuă negarea posibilității ca stata noastră să ajungă, uh, să, să primească banii care ajung la familiile noastre. Deci com, punem pariu în continuare pe dialogul acesta, dar din păcate de foarte multe ori observăm că dialogul devine un voluntarism critic sau de un pragmatism care este mascat de bune intenții. Textul acordului a fost publicat cu multă întârziere în toate limbile, dar nu în limba noastră și vedem că e plin de bune intenții și de principii universale care pot fi dezaprobate de un democrat totuși, în ceea ce privește societatea civilă, democrația, drepturile omului, ne aducem aminte că fiecare țară este independentă când își alege sistemul politic, ceea ce în practică înseamnă că este legitimarea guvernului cubanez care poate să continue să fie totalitar, să lipsească poporul de libertăți. Este o crimă să încercăm să justificăm această situație susținând că, de fapt, cubanezii au ales liber acest sistem. Știm cu toții că nimeni din lume nu ar accepta niciodată să trăiască fără libertate. De ce să credem guvernul cubanez care spune că este o democrație care respectă drepturile omului? Care, cum se reduc valorile occidentale aici? Și uh, trebuie să avem probe în acest sens. Uniunea Europeană extinde democrația Uh, uh, într-o manieră foarte relativă. Acordul acesta negociat cu guvernul cubanez în ciuda poporului cubanez, nu este cu acordul de care avem nevoie. Nu are garanții, nu are mecanisme și acțiuni concrete pe care guvernul cubanez să le pună în aplicare și să se vadă că se îndeplinesc principiile. Sigur o să ni se spună că mecanismele o să apară după aceea, dar știm foarte bine că dacă nu apar de la început aceste garanții, va fi imposibil să se facă mai apoi. Așa că acum câteva zile am trimis o scrisoare majorității eurodeputaților cu propuneri pe care le considerăm că trebuie să fie prezente în acest acord, în beneficiu comun al tuturor cubanezilor. Sunt, iată câteva dintre gândurile noastre. Acordul ar trebui să împiedice sancțiuni penale și administrative să nu fie pedepsiți cetățenii pentru participarea civică sau pentru exercitarea drepturilor omului. Și apoi ar trebui să se ceară eliberarea deținuților politice și încetarea violenței poliției. De asemenea, trebuie să existe un calendar concret pentru ca Cuba să semneze acordurile internaționale pentru drepturile politice, economice, sociale și culturale. Acordul trebuie să stabilească mecanisme de dialog politic care să includă societatea societatea civilă cubaneză, democratică și independentă. Să existe un mecanism permanent, astfel încât cetățenii să poată să aibă acces direct la uh, uh, instanțele internaționale pentru a denunța încălcarea drepturilor omului și a principiilor democratice, fără a trece prin instanțele naționale. De asemenea, trebuie să facă față normativelor Organizației Mondiale a Muncii Uh, iar mai ales uh, să se combată confiscarea salarială, care e o practică sistematică a statului cubanez, mai ales în ceea ce privește uh, investițiile străine. Acordul trebuie să promoveze faptul că întreprinderile europene din Cuba aplică aceleași standarde de, de lucru din ca în țara de origine, mai ales celor care primesc credite sau ajutor financiar care vin din fonduri publice. Acordul, de asemenea, ar trebui să, înce- ceară în imixtiunea uh, guvernului uh, cubanez în, în ceea ce privește intrarea și ieșirea cetățenilor cubanezi din țară. Uh, considerăm că acordul ar trebui să conțină o dispoziție tranzitorie care să prevadă intrarea în vigoare eșalonată a diverselor domenii de cooperare uh, și care să inițieze cooperarea economică și financiară numai după ce guvernul își va fi îndeplinit datoriile în privința drepturilor romilor. Trebuie de asemenea o clauză care să stabilească niște mecanisme care să permită decon, uh, denunțarea acordului atunci când se încalcă sistematic drepturile omului. Democrații cu bani doresc să aibă o societate dreaptă, justă, cu uh, egalitatea drepturilor incluzând uh, pe cei care se ocupă de acest lucru, dar fără a include pe cei care au poziții în guvern. Sigur că nu vrem să coborâm nivelul exigențelor, demnitatea omului și libertatea tuturor trebuie să fie respectate. Cuba nu aparține numai clasei care se află la conducere, oricât ar fi uh, susținut ei acest lucru. Trebuie ca aceste considerente să fie incluse respectul drepturilor omului, dialogul cu cubanezii, dialogul între cubanezi. Aveți, doamnelor și domnilor, o mare dilemă. Ori recunoașteți dreptul nostru la drepturi, ori stabiliți uh, și un calendar european pentru momentul în care această instituție își denunță propriile principii democratice. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul colegilor noștri pentru grupul PP, doamna Andrichiene. Laima, PP. Thank you very much. People's Sorry. Party. It's your party. Yeah. <laughs> I am. Thank you. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să-mi exprim uh, bucuria pentru că îl pot vedea pe Cocu uh, din nou la Parlamentul European și acum câteva minute am uh, auzit două declarații foarte puternice. Una din partea lui Damas de Blanco și cealaltă din partea laureatului uh, premiului Zaharov, Guillermo Farinas. Două declarații critice referitoare adresate Serviciului European de Acțiune Externă care spun că credibilitatea Uniunii Europene, per total, este în joc. Și sigur că este o negociere uh, continuă între Uniunea Europeană și Cuba în ceea ce privește acordul de parteneriat și cooperare. Am uh, două întrebări către Guillermo Farinas. După cum știm, articolul 2, în orice parteneriat, uh, respectiv acord de parteneriat și cooperare, se referă la drepturile omului. Asta, acesta, respectiv negocierile, includ atât consultări publice cu societatea civilă, cât și alte aspecte. Aș dori așadar să mai verificăm o dată și vă rog să ne împărtășiți orice informație pe care o dețineți dacă au avut loc astfel de consultări în Cuba sau ceva asemănător care merg, merge pe această direcție. În al doilea rând, mă interesează delegația Uniunii Europene la Havana ați primit o invitație de a vă întâlni cu șeful delegației Uniunii Europene. Delegația și-a început activitatea în Havara, deci de când și-a început activitatea ați primit vreo invitație? Mulțumesc și acum pentru socialiști, domnul Asis. Senhor Presidente, eu queria começar por saudar o Sr. Farinhas. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Farina și domnului Gonzales pentru intervențiile lor, în special domnului Farinas, pe care l-am întâlnit la Lisabona acum câteva luni. La vremea respectivă, nici guvernul, nici președintele Parlamentului, din păcate, nu erau dispuși să îl primească pe laureatul premiului uh, Zaharov, care se găsea la Lisabona. Ceea ce doresc să spun este următorul lucru. Vreau să-mi exprim respectul profund pentru munca pe care ați făcut-o în uh, cazul domnului Farinies. Greva foamei serioasă care v-a pus sănătatea în pericol pentru a vă apăra uh, valorile care sunt și valorile fondatoare ale libertății și ale proiectului, uh, proiectului european. Niciunul dintre noi nu poate eșua în a ști că există persoane Cuba este ultima, una dintre ultimele dictaturi marxist-leniniste din lume. Nu este nicio îndoială în această privință. Întrebarea care se pune este dacă aceste acorduri și deschiderea față de Statele Unite și de Europa va fi sau nu benefică pentru societatea cubaneză, respectiv schimbările pe care le va produce. Sigur că nu este un lucru cert. Noi sperăm că așa se va întâmpla. Istoria politică ne arată că nimic nu este sigur. Este foarte posibil ca liberalizarea economică să nu ofere și o liberalizare politică și cunoaștem uh, situații de-a lungul istoriei când nu s-a întâmplat așa ceva. Însă, în cazul Cubei, în ciuda tuturor semnelor de întrebare și a perspectivei dumneavoastră ca persoane care trăiesc în Cuba și care uh, experimentează această represiune totalitară, credeți că există vreo șansă ca aceste tipuri de evoluții spre standarde internaționale să aibă loc în societatea cubaneză ca urmare a acordului? Un lucru este cert. Dacă nu va avea loc procesul de democratizare, E bine, acesta nu va putea avea loc dacă noi nu îi vom sprijini pe cei din Cuba care se luptă pentru mai multă democrație. Așadar, va trebui să plecați de aici, fiind convins că uh, majoritatea covârțitoare a celor de la Parlamentul European sunt alături de dumneavoastră în lupta pe care o purtați. Și întrebarea mea este următoarea. După această deschidere și după schimbarea poziției Statelor Unite și a Uniunii Europene, ce schimbări ați observat la în atitudinea autorităților cubaneze în ceea ce privește dialogul cu cetățenii și protecția drepturilor omului? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Besera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, Guillermo Bun venit, Alexandru, vă mulțumesc că sunteți aici și ne trimiteți un mesaj clar, dar un mesaj care ne întristează apropo de ce se întâmplă. Aș vrea ca acest acord cu Cuba despre care vorbim, primul acord bilateral despre care vorbim și am dorit ca pragmatismul care stă la baza noi strategii, strategii comune globale a Uniunii Europene în relație cu, munda, cu lumea exterioară, deci acest pragmatism uh, să fie compatibil și să apere această nouă poziție, să apere acordul, deschiderea și să compenseze lipsa de progres democratic și să apere drepturile omului nu doar declarativ uh, și să se respecte într-o manieră concretă. Ideea este să avem o dorință, eu știu, un uh, vis, dar noi trebuie să uh, concretizăm acest vis, să vedem cum uh, devin realitate aceste progrese în materie de drepturile omului. Guvernul cubanez și-a luat angajamentul să semneze tratatele internaționale foarte bine, dar trebuie uh, să spunem că nu e nimic mai presus de aceste tratate, ci e vorba de legile și mecanismele naționale care consfințesc drepturile omului. Am de făcut, depus o întrebare privind uh, ce au spus colegii mei uh, și nu vreau să repet ce au spus colegii mei. Credeți că valoarea premiului Saharov care la Parlamentul European este principalul instrument de luptă în sensul drepturilor omului și al libertății de conștiință și al statului de drept. În, prem, în Cuba sunt trei premii Saharov. Credeți că acest premiu are ceva de a face cu așteptarea că Parlamentul ar putea să aibă o voce în momentul în care dumneavoastră veți valida modul în care se vor asigura drepturile omului în acest acord. Credeți că această greutate a celor trei premiuri, premii Saharov este suficientă pentru ca dumneavoastră să fiți garanții ideii că drepturile omului vor fi avute în vedere așa cum trebuie? și credeți că va fi suficient ca noi să fim siguri că în momentul în care vom vota, vom putea vota așa cum trebuie și vom putea accepta sau respinge acest acord? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai sunt doi colegi care au cerut să ia cuvântul, deja sunt trei colegi Domnul Telicca. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit, domnilor. Vă mulțumesc că ați făcut acest acord pentru a veni uh, la noi. Există două moduri de a privi acordul care urmează să fie semnat. Prima perspectivă vorbește despre faptul că acordul ar trebui să ducă la niște schimbări în Cuba. Cea de-a doua direcție este că există asemenea întrebare. Nu știu care dintre direcții este cea bună, însă când am citit pentru prima dată proiectul de acord, uh, nu am așteptat foarte mult și trebuie să spun că uh, am fost șocat Înainte să fiu membru, am fost membru uh, al primei echipe care a negociat primul acord între Uniunea Europeană și Cehoslovacia și apoi am condus negocierile de aderare. Și trebuie să spun că la vremea respectivă, după noiembrie 89, am avut uh, un punct de vedere mai puternic din partea Uniunii Europene în acea vreme în care era neclar că la un moment dat vom deveni membru al Uniunii Europene decât are acum Uniunea Europeană față de Cuba, în, uh, înainte de a se semna acest acord. Îmi imaginez că va fi un acord echilibrat, însă nu există niciun angajament din partea Cubei în uh, zona drepturilor omului. Nici un angajament. Toate prevederile sunt uh, redactate într-un fel de limbaj uh, reciproc și nici măcar nu dă impresia că încercăm să ne unim forțele în domeniul drepturilor omului pentru ca acestea să fie uh, protejate. Pentru mine acest lucru este surprinzător și foarte dezamăgitor. Aceasta este una dintre observațiile pe care doream să le fac. Cea de-a doua observație se referă la dialogul pe care Cuba este dispusă să îl poarte cu noi. În calitate de vicepreședinte al ALDE am condus o delegație uh, în Cuba și în mod repetat și colegul meu, Jose, uh, a fost unul dintre ceilalți membri care au mers în această delegație. Am, ni s-a semnalat în mod repetat că nu suntem bineveniți. De ce? Pentru că în ultimii 8-10 ani, eu și cu colegul meu am fost activi uh, în această direcție a protecției drepturilor omului. Acesta este motivul și acesta este motivul pentru care avem acest dialog uh, pe drepturile omului cu uh, Cuba. A, cea de-a treia observație se referă la o întâlnire pe care am avut împreună cu alți doi colegi, cu uh, înalți oficiali uh, ai Serviciului uh, European de Acțiune Externă și ambasadorul și ni s-a spus că nu există niciun fel de opoziție în Cuba, că aceștia sunt apărătorii drepturilor omului. Lasă valoarea la o parte, însă cred că este un lucru pe care dumneavoastră și nu doar dumneavoastră, pentru că am întâlnit mulți colegi de dumneavoastră în diferite, cu diferite ocazii și uh, de multe ori am întâmpinat delegații din Cuba, reprezentanți uh, ai disidenților, uh, activiști pentru drepturile omului și prin uh, Privind prin filtrul unei uh, persoane care apără drepturile omului și susține uh, activiștii, nu observăm niciun fel de implicare ca o uh, opoziție la liderii actuali politici. Avem nevoie de un cadru pentru dialog cu liderii dumneavoastră politici. Brev. Mulțumesc pentru această scurtă intervenție, într-adevăr, domnul Faria. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt. Voi vorbi în portugheză. Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru prezența dumneavoastră aici, domnule Farinias și domnule Gonzales și celorlalți de asemenea. Vă mulțumim că ați venit aici, că v-ați alăturat nouă. Vă mulțumim că ați dat dovadă de curaj și ați denunțat ceea ce se întâmplă în Cuba în acest moment. În mod Evident, vă periclitați propria viață făcând acest lucru și apreciem asta. Nu voi vorbi despre regimul cubanez, pentru că s-a discutat deja despre acest lucru și suntem cu toții de acord cu privire la anumite aspecte. Însă aș dori să reafirm ceea ce am spus și la alte întâlniri și public în trecut. Acest acord este unul rușinos. Este rușinos pentru că anumite aspecte ar trebui să fie luate în considerare și nu sunt luate în considerare, mai ales cele care se referă la drepturile omului, la um, deținuții politici. Din... În Cuba, aparent nu există niciun fel de deținuți politici. Ambasadorul ne-a spus uh, acest lucru. Din păcate nu este astăzi aici. Uh, ne-a spus că există teroriști în închisori, dar nu deținuți politici de la uh, începerea negocierilor pe marginea acestui acord, cred că au fost cam 8.000 de persoane care au fost reținute și închise pentru infracțiuni uh, ordinare, dar nu sunt deținuți politici, aparent. Pe de altă parte, alte părți ale acestui acord uh, nu sunt suficient de transparente. Și există și o trimitere vitală și am solicitat colegilor mei din Portugalia uh, să menționeze această situație. Este vorba despre uh, doctori portughezi care lucrează în Cuba și care sunt exploatați. Ei nu sunt menționați aici și, de asemenea, sunt cei 8.000 de refugiați cubanezi care se găsesc undeva uh, între Costa Rica și Nicaragua. Nicaragua. Și toate aceste lucruri nu sunt prezentate, așadar ar trebui să privim situația în ansamblul său. Domnule președinte, aș dori să închei spunând și referindu-mă la ceea ce au mai spus uh, antevorbitorii mei. Trebuie să plecați astăzi de aici încredințat că Parlamentul European vă va sprijini în lupta dumneavoastră, va sprijini recomandările dumneavoastră și că vom ține cont de ceea ce ne-ați spus. În fine, și vorbesc cât se poate de serios, Există și un cântăreț brazilian care vorbește adesea despre Cuba. Mulțumesc, domnule președinte față de ceilalți uh, intervenienți. Cred că uh, discuțiile dintre UE și Cuba merg în direcția bună. Au fost abordate toate temele. Unii spuneau că sunt uh, teme care nu se pot atinge, dar s-au atins și cred că va duce la o poziție, la eliminarea poziției comune, o poziție comună pe care nu o are cu nicio altă țară Uniunea Europeană și cred că se poate ajunge la un acord interesant care să fie respectat sau care respectă suveranitatea celor două entități. Uniunea Europeană uh, trebuie să fie atentă la blocarea extrateritorială, mai ales din perspectiva americană uh, și mă gândesc și la uh, uriașele amenzi stabilite pentru bănci. Uniunea Europeană nu ar trebui să fie un instrument uh, pentru niște persoane care nu știm prea bine pe cine reprezintă. Mulțumesc! Merci infiniment. Uh, Mulțumesc foarte mult. Acum o să dau cuvântul pentru scurte reacții, foarte scurte, și voi începe. Mă scuzați, Teresa Jimenez uh, este realmente ultima intervenientă. Mulțumesc uh, în primul și în primul rând, uh, am vorbit uh, și ieri cu cei care sunt aici, vreau să le mulțumesc pentru că sunt aici. Pentru mine, cineva ca dumneavoastră, domnule Farinia, care v-a spus uh, sănătatea în primejdie în lupta pentru libertate în Cuba sau cineva ca dumneavoastră, domnule González Raga, care a fost închis atât de mulți ani, care n-a nimic de a face cu închisorile din Europa, Vreau să-i mulțumesc Bertei și tot de, da, dam, uh, de celor din organizația Damas de Blanco. Cred că împreună aveți mai multă demnitate decât am avut eu toată viața mea. Și cred că dumneavoastră nu sunteți împotriva unui acord și trebuie să repetăm, nu sunteți împotriva unui acord cu Uniunea Europeană Dumneavoastră nu vreți un acord care să nu ceară și nu uh, obligă la eliberarea deținuților politici și la o deschidere reală. Un acord care nu are niciun fel de angajament și care nu, nu, nu sunt de acord ca dumneavoastră ca asemenea persoane ca dumneavoastră sau Damas de Blanco uh, Uh, să fiți acuzați că vreți să împiedicați acest acord. Ideea este că se legitimează un guvern totalitar, ceea ce este altceva. Deci trebuie să ne punem o întrebare sinceră uh, și anume, cine, care este beneficiarul acestor acord? Dacă sunt cubanezii, dacă să-l susținem, dar dacă nu este așa, atunci acordul acesta trebuie renegociat apropo de toate componentele sale privind drepturile omului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Tereza! Și acum dau cuvântul foarte pe scurt și încep cu domnul Alejandro González Raga și apoi o să-i dau cuvântul domnului nu știu dacă Serviciul European de Acțiune Externă dorește să intervină. Da? Bun. Serviciul European pentru Acțiune Externă. Da, domnule președinte, dacă ne permiteți, vrem și noi să spunem câteva cuvinte. Colegul meu, uh, Ben Napunu, este cel care a urmărit cel mai îndeaproape negocierile acestea, dacă vi se pare. Înainte de a-i da cuvântul, aș vrea să spun că am ascultat cu multă atenție intervențiile și nu numai informațiile de astăzi, ci e vorba de un proces care durează de mai mulți ani, ascultăm toate vocile, încercăm să înțelegem, să analizăm, să evaluăm situația. Uh, ne bazăm uh, pe acest lucru convingerea că acordul nostru este echilibrat, constructiv, riguros, care include toate dispozițiile necesare, toate clauzele necesare uh, pentru a apăra drepturile omului și, sigur, apără și interesele Europei și interesele Cubei și situația care până acum nu s-a îmbunătățit. Mulțumesc, da cuvântul colegului. Voi fi foarte succint și vreau să revin asupra unui lucru pe care l-am spus la început. Cred că trebuie să ținem cont de alternativele care există la acest acord. Și dacă este să privim situația din ultimii 60 de ani, Cuba a fost uh, izolată de către Statele Unite, în primul rând, dar, de asemenea, a fost ținută la distanță și de Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani. Și această politică nu a ajutat la promovarea intereselor noastre în Cuba. Nu am uh, observat uh, o sporire a respectului drepturilor omului și a democrației în Cuba. Așadar, trebuie să schimbăm acum uh, această relație și să căutăm căi mai constructive pentru a ne atinge obiectivele. Și aici intervine PDCA-ul. Este vorba despre a ne oferi nouă înșine un context, o platformă mai potrivită prin care să putem apăra mai bine valorile și interesele europene. Acordul stabilește principiile, modalitățile și domeniile pentru schimburile de opinii și pentru cooperarea cu Cuba. Și noi considerăm că aceasta este calea de a progresa și de a ne atinge, obiect, a ne atinge obiectivele politice ce pe relația cu Cuba. Atât timp cât PDCA-ul este un instrument pentru a ne atinge aceste obiective, considerăm că ar fi înțelept să nu îl facem obiectul unei condiționări, ci să îl folosim pentru a avansa pe calea îmbunătățirii relațiilor. Mai doresc să adaug un lucru și anume Acesta se referă la articolul 1.5 și vă invit să îl uh, citiți. Se referă la ceea ce s-a descris ca ordinea uh, juridică recunoscută în Cuba. Acesta nu este însă cazul. Trebuie citit textul exact al acordului care spune că este vorba despre a cădea de acord cu privire la faptul că acțiunile desfășurate sub acord să fie implementate în coordonanță cu principiile constituționale, cadrul legislativ, prevederi, norme și regulamente, la fel ca și în conformitate cu regulamentele internaționale la care uh, sunt cosemnatari. Deci este vorba despre uh, relațiile dintre UE și Cuba. O ultimă observație cu privire la procesul de consultare care a avut loc pe parcursul negocierilor. Am căzut de acord că societatea civilă independentă și media trebuie să fie informate îndeaproape cu privire la evoluțiile din procesul de negociere dintre Uniunea Europeană și uh, părțile terțe. Trebuie să reținem că aceste negocieri sunt uh, duse între guverne și reprezentanții guvernelor și societatea civilă și media trebuie să fie informate prin rapoarte și uh, prin comunicate de presă înainte și după rundele de negociere. Serviciile competente ale Uniunii Europene mențin contactul periodic, atât la Bruxelles cât și în Cuba, cu membrii ai societății civile cubaneze și sunt uh, conștienți de îngrijorările și așteptările care există în toate sectoarele societății civile cubaneze. Acestea au hrănit uh, procesul nostru de negociere. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile noastre și vreau să menționez că am invitat și ambasada Cubei, doamna ambasador a spus că nu poate participa la dezbaterea noastră li s-a oferit posibilitatea să se exprime. Și acum domnul González Raga, foarte pe scurt, și apoi colegul uh, Farinias. Aveți cuvântul. Două minute. Vreau să spun că uh, vreau să răspund la cele spuse aici. Nu mă voi referi la valoarea premiului Saharov, va vorbi probabil Guillermo despre acest lucru dar cineva vorbea despre deținuții politici și, și uh, de faptul că ambasadoarea Cubei a spus de mai multe ori că nu există deținuți politici în Cuba. Voi vorbi de unul singur. Am cunoscut mult mai mulți în închisoare și sunt unii care sunt în continuare în închisoare. Ieri am primit un mesaj de la Armando Sosa Sfortuni, un deținut care are 73 de ani, și este de 22 de ani în închisoare și a petrecut 14 ani înainte în închisoare. A venit în Cuba cu un grup înarmat încercând să răstoarne guvernul politic din Cuba, la fel cum a făcut și guvernul cubanez. Să nu uităm că guvernul cubanez a ajuns la putere printr-o lovitură militară. În același lucru a încercat să facă și cel despre care vorbesc. Acum vreo 22 de ani și mai înainte cu 14 ani. Deci este un uh, deținut politic care a petrecut o mare perioadă în închisoare uh, din cauza unor motive politice. Deci nu e corect uh, să spunem ce s-a spus aici. Vreau să spun că alături de el Există Umberto Real Soares care a fost condamnat la moarte pentru că uh, s-a infiltrat în Cuba împreună cu cel despre care am vorbit anterior, a fost condamnat la moarte și a petrecut 16 ani așteptând să fie condamnat și este în continuare, uh, i s-a comutat pedepsa uh, și acum are de ispășit 30 de ani. Spunea cineva că poziția comună este o infamie, o rușine și vreau să întreb ce se întâmplă cu guvernul cubanez care durează de vreo 60 de ani. Poate că ar trebui să ne punem întrebări apropo de moralitatea guvernului. Cam asta vreau să spun. Acordul despre care vorbeam, suntem în favoarea acordului, pentru că trebuie să existe un acord dar am susține un acord care ar ține cont de anumite norme pe care ar trebui să le îndeplinească guvernului, să le respecte guvernul. Și cred că dacă guvernul cubanez are realmente voința de a merge pe drumul respectării drepturilor omului, ar trebui să respecte niște norme. Dacă realmente asta vrea, pentru că de ce te-ai teme să te angajezi față de respectarea drepturilor omului? Ar trebui să se evalueze situația asta. Mulțumesc. Nu mai am altceva de spus. Guillermo Farinias. Uh, mulțumesc. Uh, ca să răspund uh, doamnei eurodeputat care a suferit în persoană ce înseamnă o dictatură totalitară, o dictatură stalinistă și mai ales uh, ținând cont de ce s-a întâmplat în țările baltice, noi nu am fost consultați în nici o, un moment asupra acestui acord. Iar uh, acțiunea, organizația pe care o reprezint eu este a doua ca, numeri, ca număr de, uh, de membri. Uniunea Democratică Cubaneză, care e cea mai numeroasă, n-a fost nici a consultată ca să vedem uh, ce este cu acordul acesta. Nu am fost niciodată consultați. Și pot să vorbesc și în numele organizației Damas de Blanco, care este uh, un grup extrem de numeros și nici ele n-au fost niciodată consultate. Și am spus acest lucru domnului Ben Nauptu. Și mi s-a mai pus o întrebare uh, de către doamna eurodeputat. Uh, dacă ne-am întâlnit cu delegația Uniunii Europene la Havana. Uh, noi, uh, cei premiați uh, de premiul Saharov, care suntem încă în viață, sunt alții care sunt morți și ar trebui să păstrăm un moment de reculegere pentru cei morți. Vă reamintesc că Berta Soler, acum câteva luni, a fost abordată de mai multe um, persoane a fost agresată și și-a pierdut cunoștința mai bine de trei ore. Și este laureata premiului Saharov. Mm, și uh, s-a, s-a bucurat de respectul acestui parlament pentru că i s-a acordat acest premiu. Am trimis patru scrisori în care am solicitat domnului care este șeful delegației europene de la Havana și nici măcar nu ne-a răspuns. Uh, ca să nu mai vorbesc că s-a întâlnit cu laureații premiului Saharov. De patru ori i-am trimis scrisori uh, celui anterior, cel dinainte, se întâlnea cu noi din trei în trei luni ca să vadă cum era situația drepturilor omului. Și ne răspundea la întrebări. Domnul eurodeputat Asis din Portugalia a pus o întrebare cum uh, ar acționa guvernul cubanez în această deschidere cu guvernul american. Mai rău. Uh, termenul este mai rău. Sunt mai multe persoane în închisoare, sunt mai multe amenințări cu moartea, sunt mai multe arestări. Uneori s-au mulțit de trei ori sau de patru ori cifra. Și sunt mai multe atacuri violente fizice. Regimul se simte acum legitimat atât de către Statele Unite cât și de către Uniunea Europeană. Și vorbim de persoane care au mentalitatea unor mafioți, a unor bandiți. Amintiți-vă că cel care este la putere în Cuba, împreună cu fratele lui, uh, au făcut un cartel și împreună au uh, ucis mai multe persoane decât orice, decât cei care sunt acum uh, închiși în Cuba și care ar fi putut vreodată să omoare pe cineva. Dar guvernanții actuale ai Cubei au atacat un spital civil aflat în fața garnizoanei pe care au atacat o punând în pericol uh, viața pacienților, a medicilor, a infirmierelor și a persoanelor care erau cu el. Citiți istoria Cubei. E vorba de acest spital care a fost obiectivul, care a fost uh, cucerit de la Raul Castro ne referim la persoane care n-au niciun fel de scrupule în momentul în care se pune problema să pună mâna pe putere și să se țină cu, cu ghearele de putere când au pus mâna pe putere. Uh, asta îi spun domnului deputat Asis. Doamna Besera a pus o întrebare uh, esențială. După al doilea război mondial, Europa a fost arbitrul moral, a devenit arbitru moral al drepturilor omului la nivel mondial. Pentru că după Holocaust, dumneavoastră europenii ați fost în situația de a hotărâ Uh, să creați un grup de reguli astfel încât oamenii să nu mai fie masacrați din nou. Acest, uh, această calitate de arbitru moral o are Parlamentul acum, cum spunea și doamna deputat. Și uh, de trei ori Parlamentul a acordat premiul Saharov cubanezilor și firește că ne simțim abandonați. În momentul în care denunțurile pe care le facem pe, cu costul propriei noastre vieți și cu costul vieții uh, familiei noastre nu sunt uh, avute în vedere și se pun mai presus interese economice și hegemonice și nu esența Uniunii Europene uh, și esența Parlamentului European și anume drepturile omului care trebuie să fie mai presus decât orice. Domnul Telicca nu mai este aici, dar pot să-i spun că realmente trebuie să avem unitate în sânul opoziției, dar îl îl invit să caute în uh, ziarul Vanguardia din provincia mea cum uh, un general uh, retras de la Ministerul de Interne, cum au creat grupuri de războinici falși pentru a asasina copii, femei, bătrâni și erau sfătuiți de ruși, de sovietici care au făcut uh, acest lucru în țările, în țara lor, adică în Uniunea Sovietică, ca și în alte țări, în Polonia, în Cehia, în Ungaria, în alte țări din Europa de Est. Domnul Farias, vă mulțumesc foarte mult pentru speranța pe care mi-ați dat-o o să mergem înainte, deși s-ar putea să ne coste viața pentru că bunăstarea patriei în care ne-am născut nu se negociază cu nimeni. Domnului Couso, cu tot respectul cuvenit, vreau să-i spun că respectăm ca democrații spusele domniei sale, este opinia domniei sale, dar avem opinii total diferite, total contrarii. Dar tatăl meu a fost membru al mișcării 27 iulie. Și mama mea, la fel. Fidel Castro, într-o directivă care se numea 030 uh, și punea bombe în toate orașele din Cuba pentru ca nimeni să nu poată să se să socializeze. Asta nu e uh, propagandă. Uh, asta, dacă asta nu e terorism, uh, vreau să știu ce este terorismul. Dacă nu să considerați că este rușinos, e rușinoasă poziția comună, atunci să vedem care este calificativul folosit pentru terorismul de stat care se aplică împotriva propriului popor uh, de către guvernul care a fost aplicat de către guvernul lui Fidel Castro și aplicat de uh, Raul Castro și de Alejandro Castro, pentru că Alejandro Castro este cel care deține acum puterea reală în Cuba. Cel care este lângă dumneavoastră este rănit de două ori, a fost invalid acum mulți ani. Ca participant, ca mercenar în favoarea unei puteri străine care erau rss ul Și satele erau obiective militare și uh, imediat dispăreau. Cred că lucrul acesta este mult mai rușinos decât poziția comună. Teresa Jimenez, vreau să-i mulțumesc foarte mult. Cum spuneam, vreau să-i mulțumesc pentru susținere, pentru înțelegere, pentru speranță, pentru speranța că vom lupta în continuare și uh, vedem că în aceste trei zile ne-am întâlnit cu foarte multă lume și ne dăm seama că uh, mai există la Parlamentul European o valoare morală importantă. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să nu vă uh, niciodată să, să nu vă fie uh, să nu vă pară rău că mi-ați acordat premiul Saharov pentru că mi-aș da viața ca în Cuba să am același sistem de a dezbate deschis cu guvernul sistem pe care îl aveți dumneavoastră în Europa. Mulțumesc foarte mult! Un grand merci à nos invités. Mulțumim mult invitațiilor noștri. Ne pare rău pentru colegii care trebuie să discute următorul punct de pe ordinea de zi, că suntem în mare întârziere, o scurtă pauză pentru a lua rămas bun de la domnul Farina și apoi continuăm cu Venezuela. Mulțumesc!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 Señores diputați. Domnilor deputați, vă rog foarte mult, vrem să începem. Încă o dată, ca și cu alte ocazii, vom dezbate situația din Venezuela, arăt, ca să arătăm interesul pentru poporul din Venezuela, Reuniunea aceasta se face împreună cu adunarea parlamentară Eurolat uh, și cu este o demonstrație foarte bună pentru relațiile cu Mercosur, nu numai a interesului nostru, dar și a implicării noastre și uh, urăm bun venit uh, reprezentanților acestor organizații. Vom asculta mai mulți intervenienți care ne vor spune care este situația drepturilor omului în Venezuela, o situație foarte gravă și care nu are perspectivă de îmbunătățire. Vorbim uh, de drepturile omului, vorbim de represiune, de, de ținuți politici, de uh, oameni care sunt uh, încarcerați, de abuz de putere, de procese false, de cenzură și de o criză umanitară. Guvernul venezuelan neagă să recunoască criza umanitară și de aceea împiedică ajutoarele din exterior au uh, respins uh, ofertele făcute de Ban ki de Statele Unite, de Caritas, uh, ofertele făcute de toți cei care vor să ajute cu alimente și cu medicamente. Această atitudine a guvernului supune populația la o situație de deznădejde totală și este important să ne aducem aminte că nu a acceptat vizita Comisiei pentru Drepturile Omului de la ONU. Uh, ONU, prin uh, inter, intermediul Ras, domnului Rasmussen, ca și în alta reprezentantă a Uniunii Europene, doamna Mogherini, au arătat foarte recent că sunt preocupați de situația drepturilor omului din Venezuela. Totuși, gravitatea acestei situații ne obligă uh, de foarte multă vreme să trecem de la preocupare la acțiune. Instituțiile europene ar trebui să înceapă să-și ajute compatrioții uh, deținuții politici europeni care, ale căror drepturi sunt încălcate în Venezuela. Vreau să salut uh, pe Alexandro González, nu știu unde e. Uh, Alejandra este sora lui Uh, González și o cetățeană uh, spaniol și un cetățean uh, portughez care sunt închiși pe motive politice. Salut de asemenea pe Rosaura Valentini, o italiană, unde e, care este soția unui conducător al opoziției, care este și el încarcerat și primul student venezuelan care a primit uh, azil politic în uh, Europa din partea guvernului Belgie, Belgiei. Venezuela este o problemă europeană pentru că acolo sunt încălcate drepturile omului și este ceva care ține de competența noastră, iar această situație îi afectează pe compatrioții ăștia. 11 din acești deținuți politici sunt uh, uh europeni. Uh, unul dintre ei, un portughez, se află în ceea ce se numește la tumba, mormântul care este la Caracas trebuie, Venezuela ar trebui să iasă prin, din această situație prin votul popular. Să o salut și pe Manuel Olivera, care este prima deputată eh, care vine la noi. Eh, ieri s-a hotărât Uh, ca mandatul ei democratic să nu fie recunoscut, iar restul deputaților au permis ca uh, bugetul uh, guvernului să nu mai fie votat de Parlament, iar Tribunalul Superior pune capăt posibilității de a face un referendum. Și, de asemenea, este important că, că s-a pus capăt acestei căi democratice și se pune capăt uh, vieții democratice din această țară și duce și la mai multe încălcări a drepturilor omului. Asta nu înseamnă că Maduro ar fi înlăturat de la putere, ci ar fi o variantă de a ieși din criza politică, instituțională, economică, umanitară din care se află Venezuela acum. Este un mecanism legitim poporul acesta așteaptă cu multă uh, răbdare pentru a-și rezolva problemele pe o cale democratică. Poate că lucrul acesta se va întâmpla în următoarele câteva luni. Vă aduceți aminte că în iunie am aprobat o rezoluție la Parlamentul European privind Venezuela. De atunci situația s-a înrăutăcit și recent mai mulți deputați am trimis doamnei Mogherini o, o uh, scrisoare pentru a preveni și pentru a scoate în evidență situația din Venezuela. Uh, răspunsul l-am primit la 40 de zile după aceea uh, că Uniunea Europeană are încredere uh, în dialog și în acțiunea foștilor trei președinți. Nu avem nevoie de acest lucru pentru această vizită. Avem foarte puțin timp la dispoziție și invitații sunt cei care trebuie să vorbească. Este un moment cheie și vreau să vi prezint cei care sunt lângă mine. Vă amintesc că în dosarele dumneavoastră aveți uh, acolo tot ce, toate informațiile despre proiectele care sunt finanțate din bani europeni doamna Tamara Suhu, directoare executivă a Institutului Casla din Praga și coordonatoare internațională al Forumului Penal Venezuelan, doamna Patricia Betancur, pre, pre, președintă de VN Europa, doamna Zoraida Bravo, reprezentanta Comitetului Victimelor de la Guarimba și înainte de a le da cuvântul, cred că domnul Ramon Jauregui Atondo, uh, a trebuit să plece, dar ne-a transmis susținerea și voința de a fi informat despre ce vorbim noi aici. Sunt de acord, suntem deja în, uh, în întârziere. Deci o să trecem imediat, uh, o să vă dau câte 5 minute fiecăreia dintre cele trei doamne, 5 uh, minute, poate 6, dar nu mai mult și trebuie să respectăm aceste, acest timp de intervenție. Începem cu doamna Tamara Suhu. Tamara poate să spună în 5 minute tot ce e important și chiar și mai mult mulțumesc. Alo? Yeah? Ok. Muchas gracias por esta oportunidad. Mulțumesc pentru această posibilitate de a fi alături de dumneavoastră ca să vă spun ce s-a întâmplat în Venezuela în ultimele luni. Comisia Interamericană pentru Drepturile Romului uh, se referă la libertatea de exprimese și condamnă ce s-a întâmplat în septembrie, amenințările, tensiunile, uh, procesele penale împotriva membrilor partidelor politice din uh, opoziție, jurnaliștii, membrii opoziției, cei care vor să-și exercite drepturile omului. Acest organism regional se referă și la situația funcționarilor publice care au semnat documentul respectiv. Sunt sute uh, de uh, lucrători care au fost dați afară pentru că au semnat acest document. Sunt uh, victime ale violenței, sunt reținuți, mai ales dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în toată țara. Uh, e vorba de atacuri ale poliției, ale armatei, uh, forțele publice îi atacă pe oameni. Din ianuarie 2014 până la 30 septembrie 2016 e, e, am înregistrat uh, zeci de mii de arestări din rândul publicului care au participat la manifestări împotriva guvernului sau pentru probleme socioeconomice, lipsa de alimente, lipsa de electricitate, lipsa de apă. Din acest număr de persoane care au fost arestate, uh, unii continuă să fie în închisoare, ei sunt considerați deținuți politici sau deținuți ai conștiințe în conformitate cu criteriile internaționale. De la 1 ianuarie până la 30 septembrie anul acesta am înregistrat 2367 de arestări politice și sociale. Mulți dintre ei au fost arestați în ultimele 5-6 luni, e vorba de peste 2000 de persoane. De când a început așa zisul dialog în Venezuela, de la 1 mai anul acesta, e vorba de 2229 de arestări. 84 de deținuți politici sunt condemn, condamnați. Pe de altă parte, două, peste 2500 de persoane care au fost arestați în ultimii doi ani au în continuare procese penale împotriva lor, adică sunt puși sub control judiciar, nu sunt liberi pentru că, așa cum am spus, au procese penale în desfășurare. Regimul venezuelan folosește efectul poarta rotativă, adică arestează foarte multe persoane tot timpul, îi eliberă, îi, lasă, îi eliberează, îi lasă în continuare privați de libertate, așa că în ultimul trimestru al acestui an, de la 1 iulie până la 30 septembrie, e vorba de câteva sute de persoane care au ajuns la tribunal, iar 15 dintre ei uh, sunt în continuare privați de libertate, iar 67 au fost eliberați cu restrângerea ale libertății. Cifrele acestea uh, arată foarte clar că în fiecare lună sunt persoane care sunt uh, arestate. Iar în iunie 1700 de persoane care au fost deținute. Din ei 96 au fost arestați uh, în timpul uh, ce stăteau la coadă noaptea la supermagazine și la farmacii. Sunt foarte multe persoane, iar totalul este de 2400, 2500 aproape de arestări pe motive politice. Cazurile de, represii, de represiune din ultimele luni uh, s-au um, îndreptat împotriva politicienilor și împotriva celor care uh, în statul Bolivar s-au opus arestării primarului E vorba de fel și fel de persoane care la 1 septembrie s-au protestat împotriva guvernului. Și uh, e vorba și de alte persoane, primari din diverse localități, care sunt persecutați și uh, 33 din 36 de deținuți politici au fost deținuți începând din, iu, din mai anul acesta. În trimestrul acesta uh, s-au înregistrat tratamente rele, inumane. Manuel Hernandez, de exemplu, o persoană care a fost lovită în timp ce stătea la coadă de forțele de securitate ale statului. Poliția politică se îi deține, îi arestează pe cei care se opun regimului, mai ales dacă ne gândim la regimul din acesta, iar Ministerul Public tace, complice la ce se întâmplă. Astăzi sunt persoane închise și care au ordine de eliberare din închisoare, care nu sunt puse în aplicare. Și uh, majoritatea poporului suferă mulți dintre deținuți sunt ținuți în izolare, n-au dreptul să-și vadă familia, sunt închiși într-o închisoare cunoscută sub numele de la tumba, mormântul, care se află la 5 metri sub pământ și sunt uh, închiși în celule de pedeapsă, nu primesc uh, asistență medicală, iar cei care au fost uh, închiși pe nerept, uh, sănătatea lor se deteriorează foarte repede. Majoritatea dintre ei au probleme gastrice, probleme psihiatrice, probleme de alt gen medical. Sunt cazuri grave, Vladimir Arache, care are o tumoră cerebrală, care supurează și care nu are asistență medicală. Altă persoană care are tromboflebită la ambele picioarele și alții cu diverse alte afecțiuni medicale torturile nu încetează și vreau să vă spun că în, același zi, în acea zi în care cei trei prezidanți s-au reunit în Republica Dominicană a avut loc un marș și au fost uh, reținuți șapte tineri care au fost duși în acest mormânt la tumba și care au fost torturați. Au fost supuși șocurilor electrice, torturi sexuale, uh, s-au făcut încercări de asfixiere în luna mai a acestui an. Mai sunt multe lucruri de spus. Sunt informații exhaustive, e foarte ușor, le putem transmite ușor și le putem include. Nu trebuie chiar să le spunem pe toate aici, în acest uh, loc. Trebuie să ne mm, limităm la timp uh, la șase și jumătate o să rămânem uh, fără interpretare, poate mai obținem uh, câteva minute uh, de la interpreți și după aceea totul se va desfășura numai în limba engleză, deci vreau să luați cuvântul în această perioadă. Doamna Patricia Betancur are acum cuvântul, mulțumesc! Imigrația din secolul al XX a adus în Venezuela mii de europeni care au fugit uh, din calea războiului și care au găsit aici o casă, au crescut odată cu țara și țara a crescut odată cu ei. Vorbim de o temă de actualitate, fenomenul migrator pe care mi-l pot uh, imagina ca un val care vine și pleacă, dar nu se poate opri. Iar acum uh, este vorba de cetăenii care se întorc, adică fiii și nepoii celor care au plecat în secolul trecut și care încearcă acum să scape din coșmarul în care s-a transformat visul lor. Astăzi vorbim despre o parte din acești fii și nepoți care au rămas acolo în ciuda celor care s-au întâmplat și trebuie să ne gândim la cei care se află în închisoare din cauza regimului Maduro cetățeni europeni care astăzi supraviază, uh, supravie, uh, supraviețuiesc în aceste închisori bolivariene, care suferă pe propria piele toate acele uh, despre care a vorbit colega mea, italieni, portughezi, care sunt înregistrați ca atare, cetățeni în regulă, care au fost însuitați de consulatele și ambasadele lor. Lista prezentată astăzi este Uh, rezultatul unor foarte multor eforturi ale alianței noastre care uh, este alături de cetățenii acestor țări. Pentru că nu e ușor să descoperi care sunt europeni închiși. Păi sunt și mulți venezuelani, venezueleni închiși și uh, europenii trec de foarte multe ori nebăgați în seamă. Am vrut să atragem atenția asupra uh, europenilor, însă sunt foarte mulți deținuți ai regimului venezuelan. Sunt multe persoane răspândite în foarte multe închisori care uh, sunt victimele acelorași ilegalități, abuzuri juridice ca toți. Vreau să rezum puțin lucrurile, dar vreau să spun care sunt numele și naționalitățile lor. Uh,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 Estos nombres representan... Numele acesta reprezintă, sunt numele europenilor umiliți, iar fiecare dintre ei reprezintă Europa, pentru că așa spune legea. Evident, sunt la zeci de mii de kilometri, dar asta nu îi face să fie cetățeni de categoria a doua și s-au născut aici și nu acolo. De aceea vă cerem ca dumneavoastră să faceți ce puteți ca în primul rând să cunoaște situația în care se găsesc acești europeni care sunt deținuți pentru ca membrii delegației europene de la Caracas să-i viziteze și să activeze delegația Parlamentului European care a fost aprobată ca să vină cât mai curând în Venezuela și să-și includă în agenda vizita la deținuții politici europeni, în primul rând la ei. Doamnelor și domnilor, unde sunt frontierele Europei? Frontiera valorilor dumneavoastră, a principiilor dumneavoastră. Fiecare cetățean este o frontieră a țării dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Patricia, pentru cele spuse și pentru faptul că te-ai uh, limitat la timpul și acum are cuvântul doamna Bravo, doamna Zoraide Bravo. Bună ziua, mă numesc Zoraida Bravo, sunt uh, președinta Consiliului Victimelor de la Guarimpa. Este un ONG care grupează victimele și familiile actelor de violență politică comise în Venezuela în timpul anii 2013 2014. Uh, sunt alături de mine domnul Oscar Carrero, care face parte din acest comitet. Mai presus de orice, vreau să mulțumesc subcomisiei pentru drepturile omului a Parlamentului European pentru că ne-a invitat la această dezbatere. În timpul acestor ani am menținut, am informat Parlamentul European și diferite instanțe europene privind victimele uh, Uh, violenței politice din anul 2014 din țara noastră. Am avut ocazia să ne întâlnim anul trecut cu o delegație a acestui Parlament care a fost la Caracas. Și mai recent uh, ne-am întâlnit cu directoarea generală pentru America a Serviciului European de Acțiune Externă niciodată uh, nu vor fi suficiente vorbele pentru a spune ce s-a întâmplat uh, cu cei care au murit din familiilor noastre. Vrem să luptăm pentru dreptate și pentru justiție. Poate nu-l cunoașteți pe fiul meu, capitanul Bracio Bravo, a fost asasinat în 2014, în martie. Fiul meu ar fi făcut astăzi, uh, împlinește astăzi 31 de luni de când a fost asasinat grupurile violente au încercat să dea foc uh, uh, unui, unei stații de benzină, fiul meu, uh, și îndeplinea funcțiunea alea atunci și a primit un denunț și s-au dus să protejeze locul respectiv. Au fost atunci victimele unei ambuscade Uh, care a fost pusă uh, în aplicare de opozi- opoziția venezuelană. Grupurile acestea violente au început să tragă asupra militarilor care încercau să protejeze persoanele care erau acolo. I-au rănit pe unii dintre ei. Din păcate, fiul meu a încercat să salveze, să salveze un tovarăș rănit, dar uh, a fost ucis de o, un glonte. Ca și fiul meu, Uh, sunt mulți care au căzut victime acestor uh, acțiuni uh, violente. Domnul Oscar Carrero și-a pierdut uh, o mână în momentul în care uh, a fost supus unor asemenea violente și am foarte multe asemenea informații privind cazurile de care ne ocupăm. Luptăm în continuare pentru ca autorii materiali și intelectuali ai acestor fapte cumplite să fie sancționați și continuăm să ne uh, ocupăm ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple în țara noastră. Vă spun onest că pentru noi e greu să mai venim o dată aici, pentru că simțim că Parlamentul acesta nu ne-a însoțit ca victime pentru a promova adevărul cazurilor noastre ci de multe ori s-a vorbit despre libertatea persoanelor deținute pentru aceste de- delicte care sunt deținuți politici dar de asemenea s-a promovat impunitatea responsabililor pentru aceste acte. Sigur că o asemenea invitație care cere, încearcă cumva să răzbune memoria membrilor familiilor noastre, uh, niciodată nu vă vom cere, nu vom înceta să vă cerem să ne ajutați ca să uh, ajutăm familiile afectate. Doamnelor și domnilor uh, deputați, organizația noastră se va ocupa în continuare ca aceste cazuri să nu rămână nepedepsite. Am susținut crearea Comisiei Adevărului care să examineze fiecare dintre aceste cazuri și să se concentreze pe un proces al adevărului și al reparațiilor pentru victime. Credem că Parlamentul acesta poate să contribuie cu foarte multe în această direcție și sperăm să alertăm membrii Parlamentului că în uh, Parlament sunt sectoare interesate care promovează acțiuni violente care încearcă să reediteze ce s-a întâmplat atunci când au murit uh, ai noștri. Dreptul la manifestările pașnice, dreptul la libertatea de expresie nu se poate transforma într-o scuză pentru a justifica și legitima delictele care atentează la, atentează la viața persoanelor. Luptăm pentru adevăr luptăm să nu se mai mintă comunitatea internațională privind intensitatea adevărată care îi uh, motivează Uh, pe cei care organizează manifestările violente în, uh, Vene- în Venezuela. Doamnelor și domnilor deputați, în numele comisiei noastre vrem să cerem Parlamentului European să contribuie la activitatea noastră și la acțiunile noastre și să nu rămână niciun fapt nepedepsit pentru ca responsabilii aceștia care au dus la aceste morți în familiile noastre să fie pedepsiți și să se arate solidaritate cu toți cei care au suferit, care sunt victime. Vrem de asemenea să vă solicităm să susțineți înființarea acestei comisii a adevărului ca să clarificăm toate faptele și să știe toată lumea care sunt motivațiile, care sunt responsabile, care au dus la moartea acestor 43 de persoane și mai mult de 800 de persoane rănite. Vrem de asemenea să cerem Parlamentului să susțină procesul de dialog inițiat în Venezuela. Trebuie să participe președintele din Spania, din Republica Dominicană, cei trei președinți și cel din Panama Zapatero. Și facem apel la societatea venezuelană să nu mai folosească violența în scopuri politice. Susținem dialogul ca să nu mai existe morți în Venezuela. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. Mulțumesc, doamnă, bravo! Sunt mai mulți colegi eurodeputați care vor să vorbească și o să vă spun în ce ordine veți uh, interveni. Vă rog să puneți întrebările cât mai concrete. Mai mult de un minut nu puteți. Haideți să vedem. Domnul Luis de Grandes, apoi domnul Tajani, doamna Rodriguez, domnul Faria, domnul Causo și doamna Jimenez Beseril. Domnul de Grandes. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu tot, toate cuvintele dumneavoastră de introducere și nu vorbesc uh, aiurea. Diagnosticul dumneavoastră este certificat de cele spuse de invitații noștri. Foarte pe scurt, uh, va fi și intervenția mea. Procesul acesta al derivei totalitare a lui Maduro duce la represiuni fără limite mecanismul acesta despre care s-a vorbit face ca lucrurile să fie imposibile, ceea ce duce ca forțele armate uh, și la guvernul din umbră care amenință și care vrea să-i disuadeze pe democrați. Hotărârea aceasta uh, uh, de a face arestări fără nicio rațiune, doamnă președinte, Uh, vă rog să transmiteți uh, faptul că uh, ambasadoarea care este momentul prin care trece deținutul John Covicocea. Soția lui este aici alături de noi ca să știm care este starea lui și care sunt posibilitățile de apărare ale unui lider care uh, este în închisoare uh, în închisorile lui Maduro. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule de Grandes, domnul Tajani. La situația sigue dramatică în Venezuela. Situația dramatică în Venezuela. Știm că este o criză sanitară, sunt programe de vaccinare care nu sunt puse în uh, aplicare, mortalitatea infantilă este uriașă și Eh, lucrul ăsta durează de mai bine de 40 de ani și apoi eh, a crescut numărul de copii care au murit din cauza difteriei. Am văzut poze cu copii care s-au născut eh, și sunt puși într-o cutie de carton. Este absolut incredibil. Situația economică este teribilă, este un dezastru. Și e vorba de cifre economice, iar șomajul a crescut față de cel actual la 21% anul viitor. Acum câteva luni sunt diverse persoane care cerșeau mâncare pe stradă și persoane care pierduseră, slăbiseră între 5 și 10 kg. Este un dezastru, deci cred că să putem face mult mai multe lucruri noi europenii și sunt de acord cu cele spuse de colegul meu. Să o invităm pe ambasadorul din Venezuela să spună ce se face pentru a apăra drepturile umane. E o problemă politică, e clar. Maduro pentru mine este un dictator, dar trebuie să apărăm drepturile copiilor, ale femeilor, trebuie Vedem filme în fiecare zi care prezintă o situație care este un dezastru pentru drepturile omului. De aceea este important să cerem ambasadei din Venezuela să ne explice aici în Parlament ce face guvernul ca să apere drepturile omului și cred, cred că Parlamentul European va avea un rol important și vrem să informăm pe venicii, amicii Venezuelei că Parlamentul nostru a votat un raport acum vreo două săptămâni în care se vorbește foarte clar despre situația periculoasă din Venezuela. Sigur, dialog între părți, dar situația este periculoasă pentru toți și pentru Europa, pentru că sunt mulți cetățeni europeni care se află acolo avem relații puternice. Sunt mulți italieni care uh, locuiesc în Venezuela și eu sunt italian, dar uh, cei care au pașaport italian și uh, venezuelenii de origine italiană. Mulțumesc, domnule Tajani. Mă tem că rămânem fără interpretare în acest moment, foarte curând, pentru că cerem o prelungire mult mai mare decât ne pot da informații. Am ținut cont de cerările dumneavoastră. Din acest moment, din acest moment interpretarea a încetat. Vă mulțumim foarte mult. En anteriores ocasiones, en el mismo día de, de la celebración del debate, ha informado de que no le era posible asistir, pero que enviaba a alguien de la embajada a tomar notas.